dată după amiază, în loc de trei, după cum era obiceiul. Începem cu o jumătate de oră mai devreme, ca toate comisiile, conform unei hotărâri luate de birou. Punctul 3. Aprobarea procesului va de la ședința de pe 7 septembrie s-a distribuit. Dacă nu sunt obiecții, nu văd obiecții, se consideră aprobată. Aș vrea să vă informez că audierea publică cu privire la protejarea drepturilor lucrătorilor în ocupare precară sau temporară în baza petițiilor primite se va ține în cursul după amiezii la ora două și jumătate. Situația următoare. Peste 60 de experți, o mulțime de autori de petiții și experți au confirmat prezența. Deci, Vreau să subliniez importanța ca și dumneavoastră, deputații, membrii, să participați la această manifestă. E la cererea dumneavoastră că facem această audiere. Că ținem această audiere și pot să vă spun că a fost extrem de jenant la ultima audiere atelierul privind dizabilitățile. Când eu am început exercițiul, nu eram decât eu și încă un singur membru. Și pe întreaga durată audierii niciodată n-am fost mai mult de doi, maxim patru membri. <laughs> În momentul aurit au fost patru membri. Dar la cea mai mare parte a ședinței nu au fost decât doi membri. Dăm o imagine extrem de proastă, ținând cont că astfel de audieri și activități se transmit pe internet în întreaga Europa. Și noi am luat decizia să găzduim aceste manifestări. Dacă cere să se organizeze ceva, vă rog să vă asigurați că sunteți prezenți sau că sunt prezenți colegii. Deci în această după amiază la două și jumătate vin 60 de experți, observatori, multă lume. Deci vă rog să fiți și dumneavoastră prezenți. Nu există alte lucruri legate de diverse acum. Acum trecem la vot. Sper că ați introdus cartela. Primul vot e raportul privind deliberarea din Comisia pentru Petiții. Raportul anual PETI pentru 2016. Haideți să trecem direct la vot, dar domnul raportor vrea să intervin sau nu. Să trecem la vot. Cineva dorește să intervină. Domnul, nu-i văd numele, Zara Sopolos. Intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon. în legătură cu procedura și cu fondul problemei, vreau să fac o declarație în legătură cu votul care urmează. E vorba de amendamentele depuse de grupurile politice. Suprimarea unei activități din comisia noastră legată de închiderea petiției referitoare la plata părții autorităților germane pentru catastrofele suferite de Grecia sub ocupație. Inacceptabil pentru că nu se ține cont de tratatul de la Paris și că în ciuda justificării comisiei această decizie nu ține cont de faptul că Comisia intervine pretutine, Comisia Europeană intervine pretutindeni pe mapamont. Ceea ce e caracteristic este că principala discuție în prezent în Uniunea Europeană e Brexitul pentru a ști cine plătește. Deci ține de competența comisiei și, așadar, e cu încălcarea dreptului și tratatelor. Ne exprimăm aici în legătură cu crimele naziste. Trebuie să ne mai gândim. Dar sunt grupuri politice care vor să intenteze procese gen Nuremberg împotriva comuniștilor. Cine va plăti crimele naziștilor? Trebuie ca grupurile uh, politice să respecte sacrificiile poporului elen și ale tuturor popoarelor în lupta împotriva nazismului și ca acest amendament să se retragă. E cu totul inacceptabil. Rezistența greacă, Partidul Comunist, elen vor continua să lupte. Mulțumesc. Domnul Marias, n-aș vrea să vă dau cuvântul acum. <clears throat> era domnul Zarianopoulos. Nu e momentul pentru dezbateri politice interne elene, acum e momentul votului. Haideți să trecem la vot. Intervenții fără microfon din sală. Listen. Vă rog să ascultați. Dacă dumneavoastră, domnule Zarianopoulos, dacă dumneavoastră considerați că e bine să vă apucați să urlați, vă rog să nu urlați în sala de comisie. Eu uh, răspund atmosfera din sală. Dacă vreți uh, să dezbateți, vă rog să ieșiți, să țineți dezbaterea afară, nu înăuntru. Acum e momentul în care trecem la vot. Haideți să trecem la vot. Intervenții din sală. Sunt raportor și am dreptul la cuvânt cum dați cuvântul altor membri, vreau și eu, ca raportor, să intervin timp de un minut. Vă rog, foarte succint. Doamnă președinte, trebuie să examinăm acest raport după munca realizată, discuțiile pe care le-am avut cu raportorii din umbră, după toate acestea, am prezentat o întreagă serie de amendamente de compromis și cred că putem trece la vot. În legătură cu punctul C, vreau să vă spun că în raportul meu regretăm că trimiterea la rezistența elenă și chestiunea despăgubirilor germane datorate Grecii încheie într-un minut. S-a considerat admisibilă în septembrie 2015, dar din păcate majoritatea coordonatorilor, nu de la comisie, a decis să închidă această petiție, pretinzând că n-ar ține de competența Uniunii Europene. Este o eroare o mare greșeală politică și fac apel la grupurile politice care au depus amendamente în legătură cu alinatul 16 unde se cere prin acest amendament să se suprime acest punct. Le cer să-și retragă amendamentul. E singurul punct în legătură cu care n-am căzut de acord cu raportorii din umbră. Deci le cer să își asume responsabilitățile istorice, să retragă acest amendament care cere suprimarea alineatului 16 din raportul meu și insist, e poziția mea de raportor, am dreptul să spun acest lucru, Vă rog, spune președinta, putem acum să trecem la vot, spune raportorul, dar uh, fac un apel la grupurile politice să-și retragă amendamentul pentru ca punctul 16 să rămână în forma actuală, cel cu despăgubirile germane. Now I think that we need to be a little bit reasonable all of us and să fim cu toții rezonabili să trecem la vot. Cred că trebuie să trecem la vot, gata, să fim rezonabili. Aliniatul 1 Amendamentul 43 pentru, împotriva, abțineri. Trebuie să verificăm electronic. se adoptă. Trecem la Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și de data aceasta, deoarece mi-ați arătat clar. 54. S-a deschis votul, s-a închis. Respins și acesta. 56. Împotrivă. Trebuie să verificăm și de data asta. S-a închis votul. Se adoptă foarte bine. Trecem la 57 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotriva, abțineri, respins. 63 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotriva, abțineri, 59 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 64. S-a închis votul. Se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, Trebuie să verificăm. S-a închis votul. Se adoptă cu trei voturi diferență. 67 pe trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 1 pentru împotrivă trebuie să verificăm prin vot electronic. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 69, prima parte pentru. 72, aveți dreptate. Împotriva abțineri se adoptă. 73 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 75 pentru, împotriva abțineri 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. 78, două părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Deschid votul. S-a închis votul. Respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 88 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și de data asta. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri. 100 pentru, împotrivă, se adoptă. 101 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotriva abțineri, respins. 104 pentru, împotriva abțineri, respins. 105 pentru, împotriva abțineri, verificăm 105. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107, de la 107 la 111 identice pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Verificăm acest grup de amendamente. Deschidem votul. Închidem votul. 112 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. 112, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Diferența e de 3 voturi. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru. Se adoptă. 116 pentru, împotrivă. Se adoptă. Compromisul 5 pentru. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Amenda 106 pentru. Vreți să verificăm amendamentul 5? Haideți să deschidem votul la amendamentul 5. Respins. Amendamentul 6. Ascultați-mă pe mine, va fi mult mai ușor. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 împotriva, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Haideți să deschidem votul la 22. Respins. Diferența de două voturi. Trecem la 23. Potriva abțineri se adoptă 24 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 21 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 25 pentru. Pe care vreți să-l verificăm? 21. Deschidem votul. Respins. După cum spuneam, 25 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Oh, wow, it's rejected by... Respins cu un vot. Amendment 26 in favor. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri. The vote is open. S-a deschis votul. In this house. Majoritatea e tot timpul schimbătoare aici. Se adoptă cu două voturi. Cum spuneam eu. Acum avem un amendament oral amendament oral la considerentul G. E vorba de discutarea multor petiții în public în Comisia Peti, când uh, petenții au dreptul să-și prezinte petițiile și să participe la discuții, contribuind uh, la 200, în 2016 201 de petenți au fost prezenți, din care 61 au participat uh, luând cuvântul în cadrul deliberărilor comisiei noastre. E important să arătăm că 201 de petenți au fost prezenți, însă că nu au luat cu toții cuvântul. Putem să facem acest amendament tehnic, să-l votăm pentru, împotrivă, se adoptă. Vă mulțumesc! 27 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Open the vote. And the vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Even in favor? 37 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. 37. Deschidem votul. S-a închis. Se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, verificăm 42. 42. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Acum votul final în legătură cu acest proiect de aviz modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Foarte bine, vă mulțumesc. Domnule Pred, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Iau cuvântul pentru a semnala o problemă legată de regulament. Am uh, în fine 19 la 9. Deci prin acest vot s-a eliminat aliniatul 16, deci un vot clar în aceste condiții, eu cred că ar trebui eliminată trimiterea la această chestiune din alineatul 16, care se află în declarația explicativă, în explicațiile de la bun început. Cred că trebuie să procedăm astfel, conform regulii 52A, și vă voi citi aliniatul 2 din această regulă de procedură a Parlamentului. Am versiunea în engleză, voi citi în engleză. Declarația explicativă va fi responsabilitatea raportorului și nu va fi supusă la vot. Trebuie, totuși, însă, conform textului de moțiune de rezoluție adoptat și în funcție de orice amendamente propuse de comisie, dacă nu se face acest lucru, președintele comisiei poate șterge declarația explicativă. Mulțumesc mult, domnule Preda și vă mulțumesc că ne-ați explicat foarte clar cum stau lucrurile. Acum, domnule Maria, depinde de dumneavoastră. Veți adoptați textul așa cum ne-a explicat domnul Preda sau lăsați decizia la latitudinea mea. Aveți cuvântul, domnule Marias. Doamnă președinte, e clar că unele grupuri specifice au uh, mare alergie atunci când vorbim despre um, faptul că Grecia ar trebui să primească daune de război din partea Germaniei. E ceva care e reglementat în Convenția de Pace din 1946. E o decizie care încă e valabilă. Deci tot ce votăm noi nu are nicio validitate, dat fiindcă dreptul internațional deja există. Există de asemenea și reglementări în Grecia, acestea nu se vor elimina și niciun moment dat, nici când, pe viitor, revendicările noastre nu vor fi acceptate. Aceste daune de război vor fi plătite. Se va da înapoi împrumutul de război pe, la care au fost obligați grecii. Deci politica noastră nu va avea mult succes de cauză. Dumneavoastră ați hotărât să eliminați alineatul 16. Și deși eu sunt raportor, am votat împotriva raportului modificat. De ce am făcut-o? Deoarece dumneavoastră ați făcut toate eforturile posibile pentru a elimina din text tot ceea ce ține de plătirea daunelor de război. În ultimii doi ani, această comisie de petiție mi-ați respins de fiecare dată solicitarea de a organiza audiere publică pe acest subiect. Nu aveți curajul să o faceți. Și în al doilea rând, în ceea ce îi privește pe coordonatori, deși Petiția 2214 din 2014 a fost declarată admisibilă. Ați ajuns să spuneți că nu e o petiție care ține de competențele comisiei noastre de petiții, doamna Wikstrom. Domnule Marias, vă rugăm, gata. Vreau acum să-i uh, răspund domnului Preda. Doamna Wikstrom, nu se poate să conducem ședința asta cu dumneavoastră. Mi-ați dat cuvântul, nu? Trebuie să-i răspund domnului Preda la propunerea făcută. Eu sunt raportorul. Deci, doamnă președinte, dacă dumneavoastră citiți punctul 2, ce se spune acolo? nu s-a modificat niciodată, nu s-au schimbat niciodată considerentele. Domnule Marias, dar trebuie să mă ascultați și să mă lăsați să-mi expun argumentele. Mi-ați pus întrebarea, eu voi răspunde la întrebarea dumneavoastră. Voi răspunde la întrebarea dumneavoastră. Domnule Preda, trebuie să înțelegeți că e o comisie democratică. Nu e o comisie care acționează doar pe placul dumneavoastră. Am cuvântul și voi continua. Și puteți să îmi puneți și un cronometru, să-mi dați un anumit timp pentru a vorbi. Când am fost în țara dumneavoastră, de mai multe ori, nu acum. Deci, doamnă președinte, doamnă președinte, la punctul 2 se spune în engleză. Președintele comisiei trebuie să șteargă declarația ex, uh, explicativă. Prin urmare, referitor la procedură, trebuie ca în primul rând dumneavoastră să primiți textul raportului, așa cum apare el după vot, trebuie să tipăriți acest text, să îl citiți și după aceea să vedeți dacă uh, declarația explicativă, explicarea de motive e valabilă sau nu. Deci justificarea pe care eu am dat-o la raport uh, e avizul, e dat avizul meu al raportorului. Deci e ceva ce trebuie menținut în text și orice altă decizie care ar fi luată ar fi antidemocratică doamna Wikström. N-am posibilitatea să vă întrerup microfonul. Dacă aș fi avut-o, aș fi tăiat microfonul. Mi-ați dat cuvântul, spune domnul Maria, și trebuie să-mi acordați o limită de timp. Îmi puteți limita timpul așa cum vreți dumneavoastră. Domnule Maria, eu v-am dat cuvântul, însă m-am așteptat ca și dumneavoastră să mi-l dați înapoi după aia. Conform regulii 52a, alineatul 2, din regulile de procedură, eu, ca președinte al acestei comisii, pot șterge declarația explicativă în întregime sau parțial. Și eu intenționez să șterg aliniatul unde se vorbește despre petițiile cu privire la urmările celui de-al doilea război mondial. Și asta e conform regulilor și exact asta fac acum, în clipa de față. Din punct de vedere procedural, doamnă președinte, Vă rog să repetați ce ați eliminat din uh, declarația explicativă. Deci pentru procesul verbal. Deci spuneți-mi exact ce ștergeți. Ultimul aliniat. Petițiile cu privire la urmările celui de-al doilea război mondial. Acel aliniat dispare din declarația explicativă. E singurul aliniat pe care îl eliminați. Da, Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Doamnă președinte. Însă, să nu vă răzgândiți după aia. Nu, îmi pare rău că s-a ajuns la atmosfera asta neplăcută aici, în sala noastră de comisie. Vă datorăm dumneavoastră acest lucru, domnule Marias și îmi cer scuze numele dumneavoastră. Înțeleg că niciodată nu veți fi capabil să vă cereți scuze. Deci dumneavoastră, eu în numele dumneavoastră ca președinte a comisiei îmi cer scuze pentru comportamentul dumneavoastră în clipele actuale. Doamnă președinte, comportamentul meu a fost ireproșabil. Însă vreau să se consemneze în procesul verbal Exact ce ați eliminat dumneavoastră din text. Foarte bine. Trecem la vot acum. Raportul cu privire la cetățenia europeană. Doamna Tum. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. V-aș ruga să scoateți din compromisul G propunerea mea 157 ceea ce apare aici mm, nu corespunde cu intenția mea și v-aș ruga să retrageți de pe lista de vot propunerea mea cu numărul 157. Am înțeles bine, deci a, ați dori să se scoată atât din compromis cât și din, de pe lista de vot? Da. Deci retrageți amendamentul dumneavoastră în totalitate, am consemnat. Și acum să trecem la vot. Compromisul A pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul B pentru, împotriva abțineri se adoptă. 78 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul compromis C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să deschidem 84, votul electronic. În mod evident, avem un membru în plus care votează. S-ar putea să fie vorba despre, nu știu, spune doamna președinte. Ei sunt 9 și sunt 2. Liberalii ar trebui să fie 3. Și suntem. Iar socialiștii sunt 8. Corect? Dumneavoastră nu votați. V-ați introdus cartela? Verzii ei au doi. Poate că este o eroare a programului. Deci eu am 30 de cartele introduse aici. GUE, câte voturi aveți? Câți membri care votează? 2 sau 3? Nu, sunt 3. ECR 2. SD sunt 8 trebuie să fi uitat cineva cartela introdusă. Vedeți o cartelă rămasă? Ce dezordine! Cineva trebuie să fi introdus o cartelă suplimentară în aparat. Putem să ne oprim la 29 de voturi. So, so. Yes. Yes. Everyone, everyone take out your cards now. Vă rog să extrageți cartelele acum. și să le reintroduceți în aparat, în cititor.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 ECR a introdus două cartele, iar ALDE uh, ar introduce trei. Și FDD o cartelă, NF o cartelă și ar trebui să fie destule. Bun, haideți să ne întoarcem la 84. Tocmai verificam compromisul 84. Haideți să verificăm amendamentul 84 electronic. Și votul este închis. Acum. Și se respinge. 86 pentru. Împotriva. Abțineri. Însă respinge. Compromisul D pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 92 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm de asemenea și acest amendament. Votul se închide și se respinge. 93, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm și pe acesta. And it is adopted. Și se adoptă 94 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 95 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru. Vreți să verificăm 96? 96. Verificăm electronic acum. Și se încheie votul și se respinge. Compromisul E pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 102, prima parte. Deci vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cea de-a doua parte pentru. Împotrivă. Nu devine caducă. Aveți dreptate. Amendamentul 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Îndreptul de compromis F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar apoi amendamentul 120, care este tot pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123, cea de-a doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Dar oricum devine caduc. 127 pentru, împotriva, abțineri. Trebuie să verificăm aici electronic. Deschidem votul pentru o verificare la 127 Votul se închide și se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 134 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. Deschidem votul și votul se închide și se adoptă cu o diferență de un vot. 135 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm și aici. Votul este deschis și închis. Și se adoptă. 133 a fost deja adoptat, deci trecem la 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri trebuie să verific. Votul este deschis încă și acum se închide și se adoptă. Compromisul J pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm aici electronic. Deschidem votul la 155. Se adoptă la o diferență de un vot. Vedeți cât de important e să verificăm electronic. Amendamentul K pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 190 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 194 s-a retras. Trecem la 163. Vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Da, verificăm uh, și aici. Votul este deschis și închis și se respinge. 165 prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trebuie să verificăm și asta. Deschis pentru verificare, cea de-a doua parte. Votul e închis și se adoptă. 164 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm și aici, mă tem. Votul se închide. Este adoptat. Acum compromisul L pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 167, cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178, cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm aici electronic. Dacă vreți, nu mai verificăm așa multe voturi. Și acum votul se încheie și se adoptă. Unde sunt? 183 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bun, deschidem și aici votul pentru verificare. și se adoptă la o diferență de 3 voturi. 184 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul N pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul O pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 189 prima parte pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 188 a fost retras. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, haideți să verificăm, pentru veri... să verificăm electronic. Ia uitați, a fost foarte la limită. Bun, se eh, respinge evident 192 prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Bun, verificăm și aici. Votul este închis. S-a adoptat. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe alineatul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe alineatul 3, 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 197 pentru, împotrivă, abțineri Trebuie să verificăm aici electronic. Deschis. Și votul. Și s-a adoptat na o diferență de un vot. Nu, aparatul nu merge? It was adopted. Yeah. Now, 198 in favor. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200 s-a retras, mergem la 201, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, trebuie să verificăm aici electronic. And the vote is now closed. And it is... Votul se încheie și se respinge, ce surpriză! Deci, acum uh, referirile pentru, împotrivă, abțineri. 10 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 uh, devine caduc. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 pentru Împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Se pare că totul se adoptă aici. Vreți să le votăm împreună, într-un bloc? Deci totul până la amendamentul 17. Toate amendamentele în bloc nu, ei spun nu. Ei spun nu, cei de la GUE și FDD nu vor. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 în părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doua parte pentru, pen, împotrivă. Trebuie să verificăm cea de-a doua parte de la 34. Și se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 39 pentru, nu, 38, da, 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 43, două părți, prima, a, pentru, pentru, a, împotriva, abțineri, se aprobă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotriva, Abțineri? Se respinge. 45. Vreți să verificăm 49? Da, deschidem votul la 49. Și votul este acum închis și se respinge. Ia uitați-vă la cifre, la rezultat. Deci 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, ab, abținere, nu, se adoptă. Compromisul P, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20, 55 eh, pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. 56 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 57 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 63 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 58 în două părți. Prima parte pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm 59 electronic. Se deschide votul și acum se închide. S-a adoptat. In favor. 60. Cine e pentru? Împotriva? Abține. Se aprobă. 61. Pentru? Împotriva? Abțineri. 62. Pentru? împotriva, abțineri, se aprobă. 64 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotriva, se aprobă. Acum votăm proiectul de aviz în ansamblu. Se deschide votul. And the vote is closed. Și se închide votul și se adoptă. Foarte bine. A fost un vot foarte strâns. Trecem la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană 2016. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Bun, verificăm amendamentul 1. Vote is closed and it is... Se închide votul și s-a respins. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Se închide votul și se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm.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 Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 17, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, amendamentul 17, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 18 in favor, against, abstain. 18 pentru, împotriva, abțineri, nu. Se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Yeah, exactly. There is a separate vote. Sorry, I didn't see that. Uh, the first... N-am observat. Vot separat. Haideți să reluăm. Amendamentul 19, vot separat pentru, împotriva, abțineri, se adoptă textul cu cuvintele pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 21 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotriva, abțineri se adoptă.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 abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34 e caduc.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 Trecem la votul la punctul 9. Vizita de stabilire a faptelor în Spania. It's a very complicated item. Let's... E un punct extrem de complicat. Amendamentul 1. Prima parte. Pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și verificăm. Se deschide votul. Se închide votul și se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Mandatul 3 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Mandatul 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 5, prima parte pentru, împotriva, abțineri se respinge. A doua parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă.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 împotriva, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva, <clears throat> abțineri, se adoptă. 23. Vreți să verificăm? Deschidem votul la 19 atunci. Pentru a verifica. The vote is now closed and it is adopted by one și se adoptă la o diferență de un vot. Very tight today, I tell you. E situația cu voturi foarte strânse astăzi, vă avertizam eu. Trecem la 23. Favor. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendul de compromis 2. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34 pentru, nu e caduc. 35 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 la 55 trebuie să votăm, aveți dreptate, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendul de compromis 9, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 56, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 58, a doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, nu, trebuie să verificăm aici. 68, deschidem votul. Se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. 71 pentru, nu. Se deschide votul de verificare. Se închide votul și se respinge. Amendamentul 72 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 73 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 74 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 74 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Acum, documentul în ansamblu. Deschideți microfonul dacă vreți să spuneți. Am putea lua amendamentul 70, cred că am avut o problemă. Amendamentul 70. E adoptat, s-a adoptat. Intervenție fără microfon, nicio problemă. Deci trecem la votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. Let me give the floor to Mrs. Pitera. Doamna Pitera dorește să spună ceva. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Chciałam złożyć wyjaśnienia co do rozbieżnej... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea ca în numele uh, grupului uh, PPS să uh, vă prezint o chestiune. E o problemă care nu e soluționată de zeci de ani de zile. Toate guvernele spaniole, de stânga sau de dreapta, au fost, practic, uh, vizate. E o chestiune foarte importantă în rândul societății. Se discută foarte mult despre acest lucru. Deci e important să încercăm să avem o părere cât mai obiectivă și să ținem cont de toate elementele și toate informațiile pe care le-am dobândit. Încă o dată, nu s-a făcut o evaluare completă a stării de fapt. Constituirea acelei băși de date ADN care ar uh, trebui să fie uh, înființată am impresia că guvernul spaniol nu face suficient de mult. De aceea ținem să facem această declarație astăzi aici. Mulțumim. Deci PP-ul va cere un aviz minoritar conform regulii 52A din regulile de procedură. Uh, va trebui să transmiteți o declarație scrisă care să nu depășească 200 de cuvinte lungime. Termenul limită este la prânz joi, da? Așa vom proceda și trecem la a ura bun venit Asociații Ghiri primi situația ocupării forței de muncă a cameristelor la hotelurile din Spania și rog pe colegii care nu vor participa să părăsească sala cu cât mai puțină turbulență posibilă. 99. Petiția 99 e pe ordinea de zi. Petiția 99. To invite. Și mă bucur să invit pe autorul petiției să ia cuvântul timp de 5 minute, maxim 5 minute. Angeles Muniez Rodriguez, vă rog, aveți cuvântul, timp de 5 minute. Bonjour à tous. Bună ziua tuturor! Suntem Asociația Las Chelis și vă mulțumesc pentru că ați acceptat cererea noastră în numele tuturor cameristelor din Spania. Suntem conștiente de câtă responsabilitate îți asum când vorbești despre sănătate, demnitate. Sunt niște concepte care privează toate femeile, care privesc toate femeile în toate tratatele de drept ale omului. Însă, iată, ne aflăm aici din cauza unor factori multipli care ne privează de aceste drepturi în munca noastră de zi cu zi. Departamentul din care lucrăm noi se ocupă de confortul și bunăstarea clienților din hoteluri. Suntem Uh, cameriste. Aceasta este categoria noastră profesională. Noi trebuie să menținem impecabilă curățenia din camere și din zonele comune. E o muncă fizică foarte grea, o muncă de bază, însă e o muncă structurală, deoarece nimeni nu se găzduiește într-o cameră sau într-un hotel murdar. Munca noastră e cu precădere o muncă a femeilor. Multe probleme sociale și de discriminare ne afectează în cadrul discriminării la locul de muncă, în cauza discriminării femeilor. Mii și mii de femei din toate țările Uniunii Europene sunt afectate de modelul actual de lucru și conducătorii noștri spun că ceea ce se întâmplă e o recuperare a economiei da, recuperarea economiei. Noi reprezentăm 30% din personalul hotelier. Nu suntem niște cifre, deși în Spania lucrăm cam 100.000 de, de cameriste și cifra de vizitatori 84 de milioane de turiști, cu 12% în plus în fiecare an. Și beneficiile economice reprezintă cam 26% uh, din PIB-ul Spaniei. Deci iată niște cifre care se învârt în jurul nostru. Deci să ne învârtim și noi în acest dans al cifrelor bolile nerecunoscute ca fiind boli profesionale din cauza acestei munci de cameriste. 90% din noi avem probleme la aparatul mus- uh, muscular și scheletic. 71% luăm medicamente zilnic pentru a putea munci. 96% avem, suferim de anxietate din cauza durerii și a presiunilor. 28% avem simptome de depresie gravă și 16% simptome ușoare de depresie. E dureros să auzim asta, însă dacă vreți să vedeți un caz într-adevăr dureros, uitați-vă la mâinile colegei care astăzi a venit cu noi aici. Uitați-vă cum arată mâinile ei. Da, noi, practic, contra cronometru trebuie să curățăm 400 de camere lunar, 40 de camere zilnic, 20 de băi, kilograme de uh, așternuturi trebuie să ridicăm. Suntem expuse la produse chimice. Uh, Zilnic facem cam 11.000 de pași, deci 11-12 km într-un ritm nebunesc și nu poți nici să mănânci și asta pentru 800 de euro brut pe lună în funcție de agențiile care te contractează. Am venit aici la Bruxelles deoarece bolile provocate de munca noastră ar putea fi evitate dacă s-ar respecta legislația europeană. N-am mai fi aici. Dacă s-ar respecta toate legile, inclusiv uh, asigurările care nu fac asta, dacă s-ar uh, aplica regulile de prevenire a accidentelor și riscurilor la locul de muncă, dacă ni s-ar uh, accepta participarea noastră ca lucrătoare, dacă am fi protejate când suntem însărcinate, reamintim puterilor publice că trebuie să vegheze pentru ca legislația să fie respectată și trebuie sancționați cei care nu o respectă, așa cum stabilește articolul 42 din Constituția Spaniei se externalizează serviciile. Astfel au scăzut salariile noastre cu 40% și ni s-au anulat drepturi fundamentale. Din ce în ce mai multe femei sunt sărace, au o situație precară, au loc uh, fraude Uh, eforturile și mișcările repetitive pe care le facem ne deteriorează sănătatea și calitatea vieții. Pe lângă asta denunțăm și, sănăta- și situația multor lucrătoare cu handicap uh, recunoscut care sunt angajate prin programe speciale subvenționate cu fonduri publice și sociale sau europene. Unele companii speculează folosind această categorie profesională inferioară și abuzează de circumstanțe nu sunt respectate directivele legate de locul de muncă, echipamentele de protecție individuală, manevrarea încărcăturilor, a greutăților. Din cauza tuturor acestor lucruri cerem să se facă un studiu din partea Comisiei Europene care să vadă care sunt condițiile noastre reale de muncă. Sănătatea nu e ceva ce se negociază. Vă mulțumesc! Thanks to all of... Vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit aici și vă mulțumesc pentru că vă sprijiniți eh, unele pe altele. E un simbol important în aceste zile cu diverse probleme legate de femei ca noi să rămânem unite, să ne sprijinim reciproc. Doamna Alviola are cuvântul. I, may, I made a mistake here. Nu, nu, m-am înșelat și chiar m-am înșelat grav. Dau cuvântul reprezentantului comisiei mai întâi, Ian Willem Ebelin, de la secția de ocupare a forței de muncă. Aveți cuvânt. Bună ziua. Lucrez la Digi Employment, unitatea care se ocupă de sănătatea profesională și la locul de muncă. Am auzit un rezumat al petiției Las Quilis. Această asociație are peste 2000 de membri în Spania și face un apel la Uniunea Europeană și la Parlament și Comisie să ceară autorităților spaniole să vegheze că angajatorii să respecte directivele europene, pe de-o parte, și cu legislația națională spaniolă, pe de altă parte, pentru a îmbunătăți situația. Comisia a pregătit niște observații în scris pe care o să le prezint pe scurt. Există multe acte normative europene în domeniu care prevăd ca angajatorii să verifice dacă sunt riscuri la locul de muncă, să le evalueze și să adopte măsurile potrivite. De exemplu, dacă sunt greutăți mari pe care trebuie să le ridice, să introducă echipamente, utilaje care să ajute lucrătorii. E o obligație ca statele membre să efectueze inspecții și să efectueze o supraveghere adecvată. Toate sunt în directive. Aceste directive trebuie transpuse de statele membre care au răspunderea executării și aplicării ca și serviciile de inspecție și impunerea de sancțiuni dacă lucrurile nu merg bine. Aș putea adăuga că din partea Comisiei s-a adoptat în prima parte anului o comunicare completată de anumite orientări. Comunicarea se referă la modernizarea legislației de sănătate și siguranță în Uniunea Europeană pentru a avea un echilibru um, în ce privește legislația adoptată în mulți ani, spunând că s-au făcut multe îmbunătățiri, dar că mai sunt probleme majore în legătură cu afecțiunile musculoscheletale, care continuă să fie o problemă majoră acoperită de directive, dar Acum avem și aceste orientări destinate direct uh, angajatorilor pentru a da sfaturi practice, cum să se adopte măsuri care să evite afecțiunile musculoscheletale. Sunt campanii de la OSHA, Agenția pentru Sănătate Profesională și un organism care cooperează în Uniunea Europeană oarecum uh, coordonată de DG la care lucrez eu, Senior Labor Committee, sunt discuții între inspectorii de muncă din diverse state membre în legătură cu modul în care să îmbunătățească inspecțiile, cum să facă schimb de bune practici, obiectivul fiind de a îmbunătăți inspecțiile și mai ales respectarea pe teren. Și cam atât din partea mea deocamdată. Mulțumesc! for your contribution. And... Mulțumim foarte mult pentru contribuție. Acum haideți să le dăm cuvântul colegilor pentru intervenții. Doamna Albiol, acum aveți cuvântul dumneavoastră. Mulțumesc. În primul rând, vreau să le urez bun venit uh, autoarelor uh, acestei petiții și aș vrea uh, să laud munca acestei asociații la Schelis. Deci majoritatea membrelor sunt femei, uh, trăiesc într-o situație foarte precară, sunt amenințate cu concedierea și în ciuda acestor greutăți au reușit să se organizeze, au reușit să se mobilizeze pentru ca revendicările lor să nu ajungă doar în toate colțurile din statul spaniol, ci și aici în Parlamentul European. Deci eu vreau să le felicit pentru lupta a lor. Vreau să le felicit pe aceste lucrătoare. Faptul că au venit aici, faptul că au prezentat această poziție, este pentru că statul spaniol nu ia măsuri pentru a pune capăt acestei situații de exploatare și de precarietate despre care ne-au spus uh, aceste lucratoare, violența la locul de muncă de care suferă mii și mii de femei în Spania. Suntem și noi responsabili, Parlamentul European, noi, Comisia Europeană, de asemenea, e mm, responsabil. În primul rând, pentru că există directiva europeană uh, de securitate la locul de muncă, de siguranță la locul de muncă. Există directiva privind uh, concilierea între viața profesională și cea privată. Avem Carta Drepturilor Fundamentale în care se vorbește despre demnitate, despre drepturi ale muncii și toate aceste drepturi sunt încălcate în cazul acestor lucrătoare. Prin urmare, trebuie să venim cu o soluție la înălțimea așteptărilor. E clar că e răspunderea Spaniei să transpună directivele și să le respecte, însă când asta nu se întâmplă în Spania, când nu sunt respectate directivele, Comisia Europeană nu are cum să spună doar că totul îi revine Spaniei. Din potrivă, dacă statul nu respectă directivele, Comisia Europeană ar trebui să vegheze la respectarea lor, să deschidă o anchetă, orice trebuie făcut pentru ca aceste directive să fie respectate respectate și să nu uităm răspunderea europeană. Uniunea Europeană a fost cea care a impus de multe ori reforme ale codului muncii, reforme uneori sălbatice care au dus la apariția acestei precarietăți. Multe companii mari uh, fac bani prin uh, răutățirea condițiilor de muncă și prin uh, reducerea salariilor. Deci, prin aceste la forme, la, în contextul acestor reforme laborale apar aceste companii care prestează multiservicii și care practic nu fac decât să exploateze lucrătorii. Deci avem aici o răspundere directă. Sectorul turistic din Spania e un sector uh, foarte mare, foarte multe companii uh, obțin niște profituri atât de mare tocmai pe spatele lucrătorilor care au din ce în ce mai puține drepturi. Vorbeau despre salariile scăzute aceste doamne, despre um, cât de mult trebuie să lucreze, despre cum se abuzează de persoanele cu handicap, despre bolile profesionale nerecunoscute. Deci, e clar că trebuie să se găsească o soluționare, o soluție. Eu închei spunând că sunt de acord cu propunerea uh, petentelor să se facă un studiu, să se vadă care sunt condițiile la locuri de muncă, Însă noi, Comisia de Petiții, ar trebui să facem mai mult și e o ocazie bună pentru, uh, dacă suntem cu toatele de acolo, să adresăm o întrebare cu solicitare de răspuns oral Comisiei Europene în legătură cu urmările reformelor uh, muncii în statele membre, în legătură cu precarietatea la locul de muncă deoarece nu e vorba doar de această asociație la Skelis cu care vorbim astăzi. Am, am avut lucrători de la McDonald's, am avut funcționari din anumite state membre. Deci, peste tot în Europa se generalizează această stare de precarietate. Deci e o idee să transmitem această întrebare comisiei și, bineînțeles, deci vreau să informez pe această cale încă o dată autoritățile spaniole în legătură cu îngrijorările acestei asociații. Doamna președinte, vreau să vă informez un lucru. Bineînțeles, comisia poate lua multe măsuri, însă <coughs> pentru a adresa o întrebare cu solicitare răspunsoare al comisiei, se trece întâi pe la coordonator. Deci cu coordonatorul de la grupul dumneavoastră trebuie vorbit întâi. Deci nu e o decizie pe care o putem lua acum și aici, și așa se procedează. Deci există măsuri pe care putem să le luăm. Acum, doamna Garcia Perez are cuvântul. Și bun venit aici! Niciodată nu v-am mai văzut înainte, de altfel, stimată doamnă. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eh, quiero iniciar esta... Vreau și eu să încep această intervenție mulțumindu-le petentelor de la această asociație la Schelis. Le mulțumesc că uh, acestor doamne care reprezintă cameristele din Spania și revendicările lor și vă mulțumesc că vă luptați pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale lucrătoarelor, cameristelor, menajerelor din hotelurile spaniole. Știm care este situația dumneavoastră, mai multe asociații sindicale și platforme au uh, făcut eforturi pentru a arăta care este realitatea și care sunt problemele. Cred că e important să putem să arătăm clar că urmările uh, reformei uh, muncii a dus la această precarietate. Există noi forme de contractare a lucrătorilor care a dus la apariția unei clase muncitărești care trăiește sub pragul de sărăcie. Deci nu ți se mai garantează nimic dacă ai un loc de muncă. Nu mai ai uh, un nivel de trai adecvat doar prin simplu fapt că ești uh, angajat. Și Uniunea Europeană ar trebui să abordeze această problemă. Vorbim de faptul că din ce în ce mai multe femei sunt sărace, devin sărace. Uh, și vedem că acum, la ieșirea din criza economică, în foarte multe țări, prin uh, la ieșirea din criză, persoanele de rând nu uh, au o viață mai ușoară. Din potrivă, poate că datele macroeconomice sunt mai bune, sunt pe teren altceva se vede. Nu se apără suficient sănătatea și calitatea vieții lucrătorilor. se vorbește despre eliminarea convențiilor colective de muncă și faptul că s-au externalizat foarte mult aceste servicii de curățenie. E o practică foarte obișnuită la care se recurge și care practic nu mai oferă un nivel de protecție acestei categorii de lucrătoare. Eu sunt membră în Comisia pentru Femei și acolo eu sunt uh, coordonatoarea grupului socialist. Și acolo noi am uh, avut inițiativa de a elabora un raport, uh, o măsură la care se referea și doamna Albiol. Deci vorbim despre ce s-a pierdut în ceea ce privește egalitatea pe piața muncii, în ceea ce privește um, dreptul muncii, deoarece înțelegem că în urma reformelor s-a ajuns la o situație foarte nedemnă de precarietate. Și Uniunea Europeană ar trebui să poată să soluționeze această problemă. Săptămâna trecută s-a aprobat uh, faimosul pilon social, care din punctul nostru de vedere poate fi un început, însă din păcate acum e doar un început. E nevoie de măsuri legislative după aceea pentru a garanta nivelul de trai al uh, lucrătorilor și lucrătoarelor. Și vreau de asemenea să vă informez că noi, socialiștii, lucrăm la normele de standardizare ceea ce privește așa numitul sigiliu de calitate socială. E ceva fundamental. Hotelurile nu ar trebui să se bucure doar de uh, acea clasificare cu 5 stele pentru infrastructura lor. Ar trebui să se țină cont și de modul în care își tratează angajații. E ceva important ce ține de munca noastră legislativă. Vă mulțumim foarte mult. Doamna Rosa este de cuvântul acum. Mulțumesc. Vreau în primul rând să le urez bun venit petentelor. Și eu cred că trebuie să vă ajutăm cu tot ce putem. Din informațiile pe care le avem în legătură cu guvernul spaniol, ei au uh, lansat o rundă de discuții tocmai pentru a discuta despre angajarea în sectorul uh, turistic și sectorul hotelier. Deci participă acolo mai multe comunități autonome, reprezentanții ai hotelurilor, cum participă comunitatea mea, insulele Baleare, dar și alte comunități care uh, sunt importante din punct de vedere turistic. Participă de asemenea și sindicatele și patronatele. Astăzi avea loc reuniunea acestui birou comun, tocmai pentru a aborda multe teme, însă printre care și problema despre care discutați dumneavoastră astăzi aici. Guvernul insulelor Baleare, cred eu, va transmite aceste revendicări și în Parlamentul insulelor Baleare. Suntem o comunitate cu un turism foarte mare. Eu reprezint Partidul Popular și, după cum știți, în Baleare vin foarte mulți uh, turiști în insulele noastre, Mallorca, Menorca, Ibiza și Formentera. Și noi uh, admitem toate petițiile în Parlamentul uh, Regional în ceea ce privește pensionarea anticipată, uh, mai multe și mai bune controle la locul de muncă. Deci propunerea aceasta a fost uh, admisă de guvernul Balear și acum în numele tuturor uh, partidelor parlamentare, vrem să transmitem această propunere către guvernul uh, spaniol. De altfel, una din veștile legate de comunitatea noastră autonomă e că am făcut un front comun pentru a cere o pensionare anticipată în sectorul uh, hotelier și pentru a da curs uh, petițiilor făcute de Asociația Las Kelis. Deci s-a creat acest for de discuție și guvernul balear deci, a transmis toate aceste petiții în acest for, care e cel corect. Acolo sunt revistate ministerele, comunitățile și patronatele, doar ce după aceea trebuie făcute convenții colective de muncă. Eu sugerez să se lase deschisă această petiție. E o petiție foarte legitimă, trebuie să ajungă la capăt, însă trebuie să ne adresăm, în primul rând, acestei comisii din Spania. Titlul comisiei este următorul. e următorul. Comisia pentru a analiza situația Um, locurilor de muncă angajări în sectorul hotelier. Și vă spuneam, astăzi e prima lor reuniune. A, mâine, mă scuzați, are loc prima reuniune și guvernul din Baleare va transmite aceste petiții. Deci am putea să ne uh, adresăm deja acestui organ uh, recent creat pentru a discuta despre asta. Deci cei din cele șapte comunități autonome sunt reprezentate acolo. Deci ar trebui să ne exprimăm acolo preocupările noastre și faptul că sprijinim aceste petiții. Ar fi ideal pentru a putea soluționa situația și pentru a avea o schimbare reală. Vă spun, în Parlamentul Barleal toate forțele politice au fost de acord. Și e eu cred că lucrurile o vor lua pe calea cea bună, deoarece așa e drept. Eu le doamne la sender. Vă dau cuvântul. Muchísimas gracias, señora Wikström, y gracias. Vă mulțumesc, doamnă Wikström. Și eu mă alătur colegilor pentru a le ura bun venit uh, reprezentantelor acestei asociații. Mișcarea dumneavoastră a devenit importantă și reprezentativă. Mi, mi satisfacción porque el PP Balear está apoyando las medidas del gobierno balear del gobierno socialista. Espero que, digamos, eso también se demuestre luego. Da, mă bucur să aud că Partidul Popular din Baleare sprijină aceste, aceste solicitări în reuniunea acestei uh, comisii create de Guvernul European. Deci nu e întâmplător că prima lor ședință are loc uh, mâine, după ce ați venit dumneavoastră aici. Deci, iată că faptul că v-ați deplasat la Bruxelles deja a ajutat la ceva. Cai macroeconomica, este clar că... Bineînțeles că în cazul sectorului hotelier și în, așa cum au spus foarte bine petentele, deși sectorul a început să se recupereze, să își crească profiturile, acest lucru nu s-a oglindit deloc în ceea ce privește nivelul de salarizare. Și avem și acele recomandări făcute în cadrul semestrului european. Se spune clar că trebuie crescute salariile atunci când se consideră că economia anumitor țări are chiar excedent, cum e cazul Germaniei, ceea ce e scandalos. Deci, dar atunci când economia merge mai bine, Comisia Europeană le recomandă statelor membre să actualizeze situația salariilor și stația condițiilor de lucru. Ar putea Comisia Europeană să ne explice dacă de la DG Empleo sau DG Economie ar putea să facă astfel de recomandări deci dacă în exercițiul semestrului european se recunoaște că avem niște indicatori macroeconomici care arată o recuperare în sectorul turistic și hotelier, incluso creciendo, como se ha dicho, al 16%, sería justo que la Comisión... Nu credeți că ar fi corect să-i se recomande guvernul spaniol să crească salariile din acest sector concret? Pentru ca beneficiile și profiturile să se oglindească și la acest nivel. Doamna Cuneba. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să mulțumesc celor de la Asociația La Scheli. Am avut ocazia să ne întâlnim și la Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă împreună cu doamna Gonzales. După cum a spus doamna președinte, ar trebui să adresăm o întrebare Comisiei Europene. Problemele lucrătoarelor din turism nu sunt probleme izolate, nu sunt uh, ceva care să le caracterize doar pe ele. Cred că trebuie să examinăm problemele lucrătorilor din acest sector mai aprofundat și mai uh, amănunțit, după cum o facem în cazul lucrătorilor din transporturi. E vorba de un sector, turismul, unde e foarte greu de legiferat lucrurile și ar trebui să facem în așa fel încât să prevedem reglementări țintite pe lucrătoarele din uh, hoteluri ca să le garantăm o muncă demnă. Am mai discutat și m-am referit concret la summitul social de la Göteborg. Am spus că trebuie să apărăm condiții demne de muncă și salarii demne în cadrul negocierilor colective libere, dar nu e vorba de o situație izolată. <coughs> trebuie să le dăm șansa sindicatelor și lucrătorilor să hotărască în legătură cu salariile să participe la o codecizie privind salariile. Sunt de acord ca petiția să rămână deschisă și noi să putem urmări sau să da curs propunerii uh, doamnei Taras și să mai discutăm uh, și la coordonatori. Mulțumesc. Thank you, Mrs. Stanoka, and please now respect the... Doamna Stanoka Mulțumesc, doamna Stanoka. Până la 12 și jumătate mai avem timp și aș da cuvântul din nou petentelor. Deci, mulțumim petentelor. Vreau să mă alătur celorlalte propuneri de a trimite petiția la Comisia EMPL pentru că este o membra a rețelei pentru petiții. Ar fi foarte util nu sunt uh, mulțumită de acțiunile comisiei ceea ce privește această petiție. Nu s-a făcut nicio uh, adresă trimisă autorităților din Spania. Nu cred că a existat vreo acțiune, re, o reacție activă și ar trebui să se uh, îmbunătățească abordarea vis-a-vis -vis de această petiție. Mulțumesc! Mulțumim. Cam aici s-a încheiat și lista de vorbitori. Mă bucur să dau uh, cuvântul doamnei Rodriguez pentru două minute. Eh, me gustaría eh, que se dieran cuenta. Eu aș vrea să vă dați seama că dumneavoastră ne transmiteți, ne trimiteți la acest birou uh, cu, frente, cu front comun. Acolo discută asociațiile, patronatele, însă sunt aceiași care ne-au băgat în mizeria asta de precarietate. Și dumneavoastră uh, vreți să spuneți că trebuie să avem încredere în continuare în cei care din 2012 ne privează de orice drept. Deci de 5 ani noi așteptăm. 5 ani de precarietate și de boli profesionale. De ce nu putem merge acolo? Deci vedem că prin lege nu se poate face nimic. Noi cerem doar să se respecte legea care există. Asta e tot. Dacă există lege, să se facă dreptate. Nu vrem nimic în plus. Deci vorbim despre sănătate. E un drept inalienabil. Nu ne transmiteți acum la nu știu ce comisie de lucru. Au început de să discută iarăși, va dura vreo 3, 4, 5 ani și vor iar să le giuiască? Noi vrem o soluție. Noi, cameristele, ne pierdem sănătatea și viața acolo. Deci dumneavoastră ne spuneți acum să ne duce din nou uh, la o astfel de comisie. Avem aici o colegă, uitați-vă la mâinile ei, deci nu vă bateți joc de noi. E tot ce am de spus. Okay, so I think we are ready. Deci, cred că putem lua o decizie acum. Cred că ar trebui să păstrăm petiția deschisă. Este foarte important. Iar apoi ar trebui să luăm în calcul faptul că această directivă 89 399 pentru a îmbunătăți condițiile de, de lucru și sănătatea, că este bine implementată. Deci aș solicita membrii comisiei să trimită o scrisoare către ministrul uh, muncii și să solicite să-i solicite să interpreteze, să examineze această directivă și să vadă cum uh, și dacă a fost uh, implementată în întregime sau nu și dacă nu, să fie încurajat să o facă. După cum spuneam, legislația există deja, deci e doar vorba despre punerea ei în aplicare. Aș vrea de asemenea să lărgim puțin sfera de aplicare sau perspectiva acelei scrisori și să întrebăm care sunt măsurile luate pentru a îmbunătăți sănătatea la locul de muncă a lucrătorilor și să uh, transmitem textul uh, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă, EMPL, cum s-a sugerat mai devreme, și în acea scrisoare ar trebui să subliniem că nu le spunem doar ceea ce credem, ci și că așteptăm un răspuns pentru comisia noastră, respectiv un raport cuprinzător, pentru că eu cred și știu, de fapt, că atunci când scriem uh, scrisori aspre, atunci uh, obținem și răspunsuri mai oneste. Cam asta este situația actuală. Deci așa vom proceda și când vom primi răspunsul autorităților spaniole, atunci putem lua și o decizie la abordarea pe viitor. În acea scrisoare aș vrea să evidențiez și exemple de bune practici. Pentru că există astfel de exemple de bune practici în alte state membre, dar și în Spania. Nu cred că lucrurile sunt atât de rele peste tot. Trebuie să existe și o luminiță la capătul tunelului, în anumite domenii măcar, și ar trebui să ținem cont de ele. Poate și în alte state membre ar trebui să se țină cont de exemplele de bune practici. Bun. Ar mai trebui să uh, facem și o trimitere la pilonul social și ce înseamnă acest pilon social. Faptul că ar trebui să uh, tratăm uh, oamenii ca pe niște ființe umane, așa cum merită ele în întreaga Uniune Europeană. Putem face asta? Văd uh, cum colegii dau din cap aprobator. Ines? Sunt de acord? Eu cred că în paralel... Eu cred că în paralel am putea să îi solicităm comisiei să ne dea un alt răspuns, deoarece actualul răspuns e nemulțumitor. Ieri ar trebui de asemenea să se asigure că aceste legi sunt implementate, deoarece ei sunt cei care trebuie să vegheze asupra modului în care pus în aplicare legislația și să facă măcar o verificare în paralel. Deci sunt de acord cu măsurile dumneavoastră, să să-i cerem de asemenea comisiei să verifice modul în care s-a pus în aplicare, s-a transpus această directivă în Spania. I think we should do... Eu cred că așa ar trebui să facem deci este o directivă, nu este un regulament, este o directivă, însă ea trebuie respectată. Exact. Iar Comisia are rolul de a monitoriza punerea în aplicare, în cazul acesta de către Spania, în conformitate cu directiva sau nu. Deci, doamna Sander, aveți un punct de vedere foarte important. Ne așteptăm de la Comisie să fie mult mai fermă și data viitoare să ne raporteze punct cu punct cu privire la dialog, cu privire la conținutul dialogului și totodată Rosa, da, voiai să ieși tu cuvântul? Sunt perfect de acord cu propunerea președintei și cu propunerea făcută de doamna Ayala Sender. Eu v-aș spune totuși să mergeți și la această comisie creată. Cele șapte comunități autonome sunt acolo, Balearele, unde există un pact socialist la putere, insulele Canare e acolo, condusă de Coalițion Canarias, Andaluzia, care e condusă de socialiști, Madridul, unde e PP-ul la putere, Galicia, unde e PP-ul, Catalonia, toate patronatele, sindicatele sunt acolo, reprezentații uh, hotelierilor și așa mai departe. Eu cred că pe lângă minister, eu aș transmite și acestei comisii nou create o scrisoare. Eu cred că asta va ajuta. Pentru că astfel Comisia de Petiție ar trebui să ia legătura cu toți. Președinta Comunității Balealor, cu mandatul Parlamentului, mâine va discuta, va prezenta asta și acolo. Deci trebuie să vă faceți auzit glasul peste tot. Deci trebuie transmisă o scrisoare și acolo. Nu va face rău din potrivă. Mulțumesc și doamna Albiol acum. Mulțumesc. Sunt de acord cu propunerea făcută de doamna președinte de a cere aceste informații Comisiei de Ocupare și, bineînțeles, să transmitem această scrisoare și Ministerului Muncii, autorităților din Spania, să întrebăm ce au făcut, ce intenționează să facă, ce măsuri s-au luat până acum și, bineînțeles, Comisia Europeană e cea care trebuie să vegheze că se respectă această directivă. Deci ne putem uh, adresa și Comisiei Europene. Acum, în ceea ce privește propunerea doamnei Staras în legătură cu acest uh, birou, deși e drept că nu întotdeauna putem să îndeplinim uh, toate de dorințele petentelor care au multe aspirații, eu nu cred că ar trebui să le impunem uh, un lucru cu care nu sunt de acord. Dacă petentele consideră că acest birou, că această comisie nu e reprezentativă pentru ele, n-ar trebui să facem nimic. E drept că nu putem să facem tot ce cer, însă dacă și-au exprimat un lucru cu care nu sunt de acord, eu aș prefera să nu insistăm pe asta. Eu cred că e suficient. Cu comisia, cu ministerul, cu asta cred că e suficient mai ales dacă ele nu sunt de acord. E părerea mea. Rosa, please. Rosa. Bineînțeles, nu. Eu iar să-i transmit uh, președintei din Baleare că nu sunteți de acord. Ea reprezintă toate partidele acolo. Cu toții vrem să apărăm aceste solicitări acolo. Vreți uh, ca eu să le transmit că mâine dumneavoastră nu veți să se apere această poziție acolo? No, pero lo único que decimos es, además de ir la presidenta, que nosotros podamos como comisión de petiții. Spuneam că și noi, Comisia de Petiții, am putea să ne facem auzit glasul acolo. Dar el ministerio, lo que vosotros queráis, eh? E o scrisoare care va fi transmisă în ministerul. Deci mâine președinta din Balare va face același lucru. Dar cum vreți dumneavoastră? Eu vreau să vă ajut. Vor să facă ce au făcut până acum, nimic. Bine. Bun. Această comisie s-a transformat discuția într-o discuție internă spaniolo-feminină. Haideți să vedem cum vom proceda după decizie și acum aș vrea să mă, întro- mă întorc din nou către petente care au venit de foarte departe, către Bruxelles. Din fericire, sper că ați reușit să vă împliniți obiectivele și speranțele și, după cum spuneam mai devreme, vom lua foarte în serios petiția. Vă mulțumim că ați venit aici și că ne-ați împărtășit experiența dumneavoastră și ar trebui să ne lăsați unul dintre tricourile pe care le-ați adus sunt foarte drăguțe și arată că există o putere crescută atunci când oamenii se un, își unesc forțele. Ne-ați învățat ceva astăzi, pentru că eu cred că avem cea mai grea sarcină din Parlament. Este o sarcină foarte grea atunci când oamenii uh, se scindează, ei sunt totdeauna divizați și Dumneavoastră ne-ați arătat cât de important e de fapt să ajungi la un consens, să-ți unești forțele, să-ți prezinți cerele, cerințele într-un mod decent. Deci vă mulțumesc și vă urez un drum bun acasă și să rămânem, să păstrăm legătura. Petiția rămâne deschisă și tuturor celorlalți uh, poftă bună și ne vedem la două și jumătate.